Bună ziua, dragi colegi. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este declarația Comisiei cu privire la alegerile în Parlamentul European din 2014. Vreau să vă amintesc că la această dezbatere nu este prevăzută o procedură catch eye Vreau să-i dau cuvântul comisarului Șemeta. Thank you, Mrs. President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Alegerile în Parlamentul European sunt întotdeauna un moment extrem de important pentru Uniunea Europeană și alegerile din 2014 vin într-un moment extrem de critic. Comisia a susținut uh, orice efort uh, al Parlamentului pentru a-și spori legitimitatea. Aceasta nu numai în interesul tuturor instituțiilor europene, ci mai ales în interesul cetățenilor europeni. O reprezentare directă aduce un element suplimentar de legitimitate a acțiunilor Uniunii Europene. Ceea ce necesităm astăzi mai mult decât niciodată este o dezbatere paneuropeană, o înțelegere mai bună a ceea ce se discută aici o participare la vot mai bună, dar și o legătură mai directă între alegeri și președinția Comisiei. În uh, discursul său despre starea Uniunii din septembrie, președintele Barroso a cerut tuturor partidelor europene să-și prezinte candidații pentru postul de președinte al Comisiei pentru alegerile din 2014. Un angajament din partea partidelor politice pentru a face acest lucru ar întări dimensiunea europeană a acestor alegeri. Aceasta se poate face și fără o schimbare de tratat, pentru că tratatul spune că Consiliul European, atunci când propune Parlamentului uh, un președinte pentru postul de președinte de comisie, trebuie să țină cont de părerea Parlamentului. Și deci Trebuie să punem în aplicare cu efect imediat uh, acest lucru. În ceea ce privește egalitatea de gen, știți că Comisia promovează în mod activ egalitatea de gen. Cu toate acestea, v-ați lansat un apel pentru egalitate de gen și pentru noul colegiu de comisari, pe care acest apel l-ați adresat președintelui Comisiei. Veți înțelege probabil că aceasta nu este sarcina comisiei actuale să discute ceea ce va face comisia viitoare. În ceea ce privește datele precise ale alegerilor din 2014, ar fi un um, lucru negativ ca acesta să afecteze participarea la vot. Dacă Consiliul va adopta o decizie propunând o, de, o dată diferită pentru alegerile în Parlamentul European, Consiliul și Parlamentul vor trebui să fie consultate având în vedere um, faptul că în, după 1976 se știe că trebuie să existe o dată cât mai uh, cunoscută cât mai repede. Având în vedere transparența și legitimitatea deciziilor care este necesară la nivel european, trebuie să știm că acest principiu este în continuare extrem de valabil uh, și pentru viitorul Uniunii. Rolul Parlamentului este crucial în acest context. Vă mulțumesc! Grazie, comisar. Mulțumesc, domnule comisar, iar acum dau cuvântul oratorilor în, numărul, în numele grupului, grupurilor politice și începem cu PPE-ul. Domnul Cazini are cuvântul două minute și jumătate. Si, grazie, signora Mulțumesc, doamnă președinte. Moțiunea pentru rezoluție pe care o vom vota astăzi aici, după cum a subliniat domnul comisar, conține trei aspecte. În primul rând, vrem să alegem o dată pentru alegerile europene. Se propune ca la finele verii comisia să poată deja să-și înceapă activitatea, va exista o evaluare uh, da, ca să vedem dacă acest lucru este fezabil. Și după cum a spus deja domnul comisar, vrem să ne asigurăm că această schimbare va rezulta într-o prezență mai mare la vot. Cea mai importantă propunere se referă la partidele politice. Vorbesc mai degrabă de partide decât de familii politice, deoarece eu cred că partidele politice europene trebuie să fie constituite ca atare și să joace un rol în consecință, în ceea ce numește numirea președintelui Comisiei. E foarte important să aducem astfel cetățenii mai aproape de Europa. Prezența scăzută la vot se datorează faptului că în alegerile europene lumea nu vorbește despre chestiuni europene, ci despre chestiuni naționale și alegerile europene sunt privite pur și simplu ca fiind o metodă de a găsi un echilibru în politica internă oamenii la alegerile europene trebuie să vorbească despre Europa și oamenii trebuie să fie convinși că votul lor la alegerile europene face diferența. Așa că alegerea președintelui Comisiei va crea această impresie cetățenilor noștri și cu siguranță se va vorbi mult mai mult despre Europa la următoarele alegeri decât în trecut, mai ales dat fiind că în urma crizei am văzut foarte clar că se pune problema mai mult Europa, mai puțin Europa sau sfârșitul Europei. Prin urmare, cetățenii europeni trebuie să poată avea posibilitatea să decidă cine va fi președintele Comisiei, cine va, uh, cum se va constitui guvernul Europei până la urmă. Și dezbaterea este dincolo de chestiunea de gen, dacă viitorii comisari să fie aleși potrivit unei cote numerice sau potrivit unei cote nedeterminate în funcție de membrii aleși în Parlamentul European. Din nou asta va crea impresia cetățenilor că votul lor contează la ceva și este o idee pe care o sprijin din tot sufletul. Mulțumesc în numele socialiștilor și democraților, domnul Gualtieri, trei minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Criza actuală nu este doar o criză economică, este și una politică. Criză asociată contradicției între spațiul politic național, necesitățile naționale și necesitățile europene de a se baza pe un guvern european și pe o legitimitate democratică europeană. Din acest motiv, rezoluția pe care trebuie să o votăm este foarte important, importantă. Îmi pare rău, spune vorbitorul, poate voi putea continua după următorul vorbitor. Daf. Dăm cuvântul acum domnului Daf în numele grupului ALDE. Trei minute. The uh, political party Partidele politice sunt cu siguranță veriga care lipsește în democrația noastră transnațională. Trebuie să inversăm tendința negativă în participarea la vot. Trebuie să transformăm campania partidelor politice și partidele politice în organizații de campanie adevărate, care sunt gata să articuleze o ideologie adevărată, care pot face alegeri politice și să câștige voturi. Această moțiune această propunere cere așadar familiilor politice să facă acest pas și să-și asume responsabilitatea pentru a construi o democrație mai puternică în Uniunea noastră federală. Numirea liderilor uh, de partid sau uh, figurilor emblematice pentru candidatul de președinție, da, președinție dar și uh, validarea colegiului de către Parlamentul European urmează logica tratatului de la Lisabona, prin care Parlamentul va alege îl va alege pe succesorul domnului Barroso. Succesul nostru se va măsura apoi în funcție de felul în care se va desfășura această campanie electorală și felul în care persoana respectivă va reuși să capteze imaginațiile și atenția cetățenilor. Acestea vor fi uh, chestiuni care vor trebui să fie tratate de Parlamentul următor, dar și chestiuni precum egalitatea de gen și puterea Comisiei. profunzimea integrării, dar și mărimea și uh, structura bugetului și, bineînțeles, și uh, câți membri va avea Uniunea Europeană. Toate acestea vor fi puncte importante. Anul 2014 este șansa noastră de a transforma democrația europeană și Parlamentul trebuie să folosească această oportunitate cu încredere și cu putere. Mulțumesc! Grazie per il gruppo verde, l'onorevole. Mulțumesc și în numele verzilor acum domnul Hefner, două minute și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Europa nu este o construcție oarecare, este o democrație și este una dintre cele mai puternice democrații din lume. Spre asta tindem noi. Asta ce înseamnă? Că toată puterea vine de la cetățeni și pentru asta e nevoie de instituții puternice, de un aparat decizional decent, dar totul depinde de voința cetățenilor și de modul în care ținem cont de aceasta. Cu cât creăm o legătură mai puternică între cele două elemente, cu atât avem o democrație mai puternică. De fapt, azi este vorba despre modul în care putem să facem din alegerile europene să fie niște alegeri pentru viitoarea politică europeană. E vorba despre faptul că cetățenii trebuie să recunoască o legătură strânsă între decizia lor la urnă și ceea ce se va întâmpla în următorii ani în termen de politică europeană. Practic, trebuie să răspundem la următoarea întrebare. De unde vine acest domn Barroso? Pentru că el a apărut pur și simplu după alegeri, ca prin magie, dar niciodată nu a fost uh, un candidat pe listele electorale. Deci se pune întrebarea putem în acest caz să le spunem uh, clar cetățenilor uh, ați știut despre ce este vorba, ați putut să luați o, decizie în cunoștință de cauză? Nu. Cetățenii au, ale, au impresia că abia după ce ei au ales, după ce s-au prezentat la urnă, se iau toate deciziile. Deci trebuie să ajungem la un echilibru și trebuie ca familiile, partidele politice europene să facă din alegerile europene alegeri europene, deci exact ceea ce sunt, să nu profite pentru a face campanii naționale. E nevoie de candidați europeni cu programe europene. Asta vrem noi cu această rezoluție. Vrem ca pe viitor familiile politice europene să spună clar înainte de alegeri cine sunt candidații lor pentru postul la președinția Comisiei Europene, cel mai puternic post în construcția noastră comună. Vrem ca pentru asta să existe o platformă politică europeană și vrem să existe viziuni politice prezentate pentru ca Europa să aibă o imagine în fața cetățenilor. Și asta ne va legitima din punct de vedere politic și va face ca dezbaterea politică în Europa să fie una consolidată. Mai mult decât atât, vrem ca pe viitor președintele sau președinta Comisiei Europene să fie un candidat ales, să fie un candidat care s-a descurcat cel mai bine la alegerile electorale într-o familie politică. De asemenea, vrem uh, ca pe viitor Colegiul Comisarilor să fie compus din membri aleși pentru ca astfel să se poată lua decizii politice europene cu mai multă vizibilitate în fața cetățenilor. Mulțumesc! Grazie per il grup. Mulțumesc foarte mult. În numele ECR, domnul Fox, un minut și jumătate. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Casini și colegilor pentru munca pe această rezoluție care conține o serie de suge- sugestii bune. Cu toții suntem de acord că trebuie să îmbunătățim procedura la următoarele alegeri europene. Trebuie să încurajăm o participare mai mare a cetățenilor. Susțin schimbă, schimbarea de a muta alegerile în luna mai 2014. Acest lucru va permite Parlamentului mai mult timp pentru a examina noul președinte al Comisiei. Și în Regatul Unit, alegerile în mai vor lega alegerile europene de alegerile locale, ceea ce va duce la economisirea de bani și va duce la o creștere a participării la vot. Mă bucur că un paragraf uh, cere ca cel puțin jumătate uh, din uh, comisari să fie aleși de către comisiile Parlamentului European. Nu trebuie să permitem statelor membre să decidă comisarul. Trebuie să promovăm persoane de talent care să fie promovate pe merit și doar pe merit. Nu susțin cererea raportului ca partidele politice europene să nominalizeze un candidat pentru președinția Comisiei care să conducă uh, campania electorală. Și vă pun următoarea întrebare. Dacă partidele de centru-dreapta vor forma o majoritate în Consiliu în 2014, chiar credeți că vor numi un socialist ca Martin Schulz să fie uh, președintele Comisiei, doar pentru că partidele socialiste au, ar fi obținut mai mult, un scor mai mare decât partidele PP. Din acest motiv, grupul meu nu poate să susțină rezoluția. Vă mulțumesc. Grazie pe... Mulțumesc pentru grupul F.D. domnul Agnew sau nu, în domnule Daf nu se permit întrebări cu cartona, cartonașul albastru și nici intervenții spontane la această dezbatere. Urmează domnul Agnew un minut. E quindi eh, la parola. Atunci eh, dau cuvântul domnului Gualtieri. Do ah, după aceea. Bine, după aceea. Allora la parola all'onorevole. Deci dau cuvântul domnului Zondergaard din partea GUE. Două minute. Eh, tak, formand. I eh, GUE... Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul meu susține cerința ca această compoziție de gen pe care o are colegiul actual să nu se mai continue și în legislatura următoare. Dacă discutăm despre egalitatea de gen, aceasta trebuie să se vadă apoi și la componența colegiului de comisari. Și, de fapt, astfel am spus și tot ce era pozitiv despre rezoluția de astăzi. Dacă ne uităm la propunerea prin care partidele politice trebuie să numească președintele comisiei, se, întrebare, se pune întrebarea imediat de unde vine această idee. E o idee care a fost exprimată cumva de cetățeni sau uh, asta scria pe benerele demonstranților din Atena sau de la Lisabona? Nu, e o propunere care a venit de sus, chiar de la Barroso, care a subliniat acest lucru foarte frumos și în uh, discursul cu privire la starea Uniunii, chiar aici în Parlament. Dar, de fapt, o democrație reală vine din, de jos, și dacă partidele politice trebuie să numească candidați pentru Comisia Europeană, atunci pot să facă acest lucru. Au posibilitatea să o facă, fie că îi place sau nu lui Barroso. Dar uh, deficitul uh, democratic din uh, Uniunea Europeană nu se va rezolva pentru că dezbaterea europeană politică va fi personificată, ci avem nevoie chiar concret de mai multă democrație. Și iată de ce, din partea grupului nostru, am cerut să se introducă un sistem uh, electoral care să asigure că partidele politice sunt reprezentate în conformitate cu mărimea lor. Pentru că ce fel de democrație este aceasta în care o parte din populație este exclusă de la reprezentarea politică? Noi credem că, ca și la um, războiul de independență american, nu trebuie să existe impozitare fără reprezentare. Aceasta arată, din păcate, prea puțin rezoluția aceasta. Nu există o cerință destul de puternică, democratică. Nu trebuie să, uh, nu cumva ar trebui să menționăm și acest lucru, că trebuie mai multă democrație și să există o reprezentare pentru toți. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Gualtieri. Trei minute, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc. După cum spuneam, criza prin care trecem acum nu este doar una economică, este și una politică și a rezultat în urma contradicției crescânde între existența dimensiunii naționale a politicii și uh, dimensiunea europeană a politicilor necesare pentru a depăși această criză reforma pe care o cerem prin această rezoluție nu impune amendarea tratatului sau amendarea legislației secundare, ci este o reformă de politică instituțională. nu discutăm despre alegeri directe, ci utilizăm uh, modelul democrației parlamentare vom avea partide politice adevărate care uh, numesc candidați pentru postul de uh, președinte comisiei. Asta, practic, uh, ține cont uh, de ceea ce se spune în tratat, unde se spune că comisarul va trebui ales uh, de către Parlament. Și, de asemenea, am pune bazele unei reforme care permite cetățenilor să participe direct la alegerea guvernului Europei, acest lucru confirmând, uh, din punct de vedere democratic, agenda europeană și activitatea instituțiilor europene, o precondiție pentru eficiența, uh, pentru eficiența guvernului european și pentru legitimitatea democratică a acestuia. Mai mult decât atât, această reformă nu contrazice absolut de, deloc mm, pretenția ca comisia să fie, de, uh, să fie independentă, pentru că articolul 17 chiar face trimitere la independența comisiei, menționând un vot cu majoritate calificată la Consiliu și făcând trimitere la rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European. Apoi se vehiculează foarte clar, după cum ne-am și aștepta într-un uh, sistem democratic, că legitimitatea și independența unui uh, for democratic nu sunt lucruri care se contrazic reciproc. Vrem așadar să construim o Uniune Europeană mai puternică, mai legitimă din punct de vedere democratic și mai aproape de cetățeni, aceste lucruri însemnând că va fi o Uniune Europeană care va putea să răspundă pe viitor unor uh, crize precum cea prin care trecem acum. Și prin această reformă, am putea profita de criză pentru a merge mai departe cu reforma în Uniunea Europeană. Un punct procedural, vă rog. Thank you, uh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Este, mi se pare ironic că într-o dezbatere despre democrație, Parlamentul folosește reguli pentru a împiedica dezbaterea și că nu putem folosi cartonașul albastru sau intervențiile spontane uh, Așa, dar minoritățile, cum ar fi deputații neafiliați, nu au niciun fel de drept de vorbire. Ați spus că l de la începutul dezbaterii că nu va, vor fi intervenții spontane, însă acest lucru nu a, însă nu apare niciunde că nu există intervenții cu cartonașul albastru. Acest lucru arată că Uniunea Europeană vorbește despre democrație, însă nu vrea ca unii să se exprime sau să voteze. Mulțumim, doamna Sinclair. Am spus la început că nu se prevăd intervenții spontane, pentru că acesta a fost acordul între grupurile politice la care s-a ajuns luni, când s-a hotărât ordinea de zi. însă uh, există doar un singur vorbitor pentru fiecare grup și grupul dumneavoastră al membrilor neafiliați nu a depus nicio cerere de a interveni. Președintele ședinței are însă puterea de decizie în ceea ce privește cartonașul albastru. Îi dau cuvântul acum domnului, domnului comisar Șemeta. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, după cum a spus președintele Barroso în discursul său în legătură cu starea Uniunii, avem nevoie de un spațiu public european unde să discutăm probleme europene din puncte de vedere europene. Nu putem să continuăm să rezolvăm problemele europene doar cu soluții și dezbateri naționale. Și dezbaterea actuală este una care arată în aceeași direcție. Trebuie să capacităm cetățenii europeni uh, să devină actori europeni în contextul alegerilor europene în 2014 sau mai departe. Reprezent, prezentarea unui candidat de către partidele politice, a unui candidat drept pentru postul de, comis, de șef al Comisiei Europene va fi un pas important. În ceea ce privește alegerea comisarilor, aspectul cel mai important este ca comisarii desemnați să fie aleși pe baza competențelor, pe angajamentul european și pe baza independenței lor. Există un tratatul are un mecanism clar pentru alegerea comisarilor. Partidele și familiile politice au uh, posibilitatea ca în acest cadru să caute persoanele optime pentru aceste candidaturi. Parlamentul oricum trebuie să audieze toți comisarii și trebuie să își dea avizul conform. Avem nevoie de instituții europene, de partide politice europene și statele membre pot să promoveze proiectul european către cetățeni noi cu toții trebuie să luăm decizii corecte și chiar curajoase în anticiparea alegerilor europene din 2014. În acest sens, Comisia va face propuneri pentru a crește demo- legitimitatea democratică a Uniunii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar. Am primit o propunere de rezoluție S-a încheiat dezbaterea. Votul va fi astăzi la ora 12. Următorul punct pe ordinea de zi este prezentarea raportului anual al Curții de Conturi pentru 2011. Dicevo che eh, è prevista la pres- Spuneam că era prevăzută prezentarea raportului anual al Curții de Conturi pentru 2011 Așteptăm reprezentantul comisiei, deci va trebui să așteptăm câteva minute.